Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Dragi colegi, dragi colegi, în această săptămână am avut uh, onoarea să mă întâlnesc cu excelența sa, doamna uh, dr. Amala Kubasi, președinta Parlamentului Emiratelor Arabe Unite. Este oaspetele nostru astăzi și aș dori să vă mulțumesc în mod expres, stimată colegă, dumneavoastră în calitate de președinte a unui stat islamic, uh, ați uh, condamnat atacurile teroriste de aici din uh, Bruxelles și ați depus o coroană de flori acolo unde au avut loc aceste atentate și aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru, stimate colegă, și să vă spun bine ați venit! Ich habe nun zunächst zur Geschäftsordnung. În ceea ce privește regulamentul de procedură, domnul Weber dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Weber. Aș dori să, fac, să mă refer la articolul 186 și 11.2 din regulamentul de procedură. Aș dori uh, să să vă aduc aminte că ieri am ținut un uh, minut de tăcere în memoria victimelor tero- atacurilor teroriste și ideea din spatele acestui minut de reculegere uh, a fost uh, că în același timp a avut loc un eveniment organizat de GUE, ocazie cu care un fost terorist ETA a fost invitat un terorist condamnat de justiție a avut ocazia să ia cuvântul în cadrul unui grup politic din Parlamentul uh, European. Noi considerăm că acest act este o provocare față de victimele tuturor atacurilor teroriste, să dăm cuvântul unui uh, terorist aici în Parlamentul European și în urmă cu câteva zile și noi am fost confruntați cu teroare aici, în Bruxelles, și nu cred că putem tolera asemenea comportamente. Parlamentul European apără democrație și, uh, democrația și libertatea și împreună trebuie să combatem terorismul. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Vielen Dank, Herr Weber. Ich äh, Vă mulțumesc, domnule Weber. Am luat notă de intervenția dumneavoastră. V-ați referit la articolul 186 liniatul 2 și uh, trebuie să accept acest lucru. În același timp trebuie să vă spun, dragi colegi și dragi colegi, că nu aș dori să permit acum să avem o dezbatere. Înțeleg situația, am primit foarte multe scrisori în legătură cu acest subiect, însă când vine vorba de invitații individuale adresate de europarlamentari sau de grupuri politice care fac parte din Parlamentul European, nu țin de competențele mele sau de competențele altor organe ale Parlamentului European. Dacă nu există uh, motive concrete penale uh, la care se pot referi statele membre. Înțeleg sentimentele dumneavoastră, însă nu pot să fac nimic împotriva acestor invitații uh, personale. Fiecare membru al Parlamentului European trebuie să decidă dacă și poate să decidă dacă invită asemenea persoane sau nu. V-aș mulțumi dacă v-ați adresa organelor competente pe fond, biroului, respectiv uh, conferinței președinților, care uh, vor discuta acest subiect și, doamnă Țimăr, vă dau cuvântul dumneavoastră pentru că grupul dumneavoastră politic a fost am, uh, amintit, însă nu o să dau nimă, nimănui al cuiva cuvântul pentru că, după cum am spus, nu doresc să demarăm o dezbatere. Vă rog, doamnă Țimăr. Normalerweise ah, funktionieren. Ja. Danke, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nici eu nu aș dori să avem o dezbatere. Acum aș vrea să lămuresc însă două lucruri. În primul rând, cu toții împreună suntem împotriva terorismului. Și cu asta basta. În al doilea rând, trebuie să existe o posibilitate uh, ca oamenii care au optat în mod conștient pentru un proces de pace și au contribuit la acel proces de pace să fie uh, invitați și să contribuie la dezbaterea democratică din acest Parlament. Mulțumesc! Frau, Frau Kollegin. Stimată colegă. Kollegin, ja, Frau Kollegin Jimenez. Stimată colegă Jimenez. Frau Kollegin Jimenez, wir haben Stimată colegă Jimenez, avem toată înțelegerea pentru situația dumneavoastră și pentru nemulțumirea dumneavoastră, dar Trebuie să înștiințăm organele responsabile de acest subiect și nu mai dăm cuvântul nimănui. Textele adoptate și procesele verbale ale ultimei sesiuni sunt disponibile. Are cineva obiecții? Da, aveți obiecții împotriva reuniunii din 14 și 4? 14 aprilie, mă scuzați?